Doamnelor și domnilor, la reuniunea sa, Consiliul a aprobat numirea unui candidat la postul de președinte al Comisiei. S-a votat, a fost uh, o procedură unică pentru prima dată în această formă în Consiliul European și acum trebuie să vă spun că uh, este o bucurie pentru noi că s-a respectat dorința Parlamentului și a fost numit candidat domnul Jean-Claude Juncker. Domnule Juncker, vă urez bun venit la Parlament. Aveți acum ocazia să vă prezentați uh, declarația, declarația de candidatură în fața Parlamentului. Și vă rog frumos să luați cuvântul. Vă urez bun venit în Parlamentul European. Nu sunteți nou venit aici, ați mai venit în diversele dumneavoastră calități și funcții și aș dori în primul rând să vă felicit pentru numirea de către Consiliu și să vă dau cuvântul. Bonjour. Bună ziua, domnule președinte, guten tag, doamnelor și domnilor. Pe 25 mai, cetățenii europeni ne-au transmis mesajul lor un mesaj puternic, deși uneori marcat de contradicții. Astăzi și în anii viitori va trebui să dăm un răspuns. Un răspuns în ce privește așteptările lor, temerile lor, dar și în ce privește speranțele și visurile lor. Deoarece în Europa încă se mai poate visa. Iată, aici, în Parlamentul European, un loc simbolic al democrației europene. Aici, în această incintă, voi prezenta orientările generale care vor ghida următoarea comisie în lucrările sale și orientările sale generale. Deci, orientări generale prezentate pe scurt și pe care le-ați primit și înscris în toate limbile oficiale, deoarece toate limbile au aceeași demnitate și mulțumesc pe această cale traducătorilor care nu au dormit azi noapte. Textul am terminat târziu aseară și au lucrat pe acesta. Programul am anunțit al comisiei va fi fructul muncii colegiului de comisari, care va fi legitimat prin votul dumneavoastră în luna octombrie. Parlamentul care tocmai ce și-a început noua mandatură este un parlament diferit de cele de dinaintea lui. Sunteți primul parlament care a ales și care alege într-adevăr președintele Comisiei Executive. Îl veți alege într-o nouă atmosferă. După alegeri, ați insistat asupra nevoii de a ține cont de rezultatele acestui sufragiu universal și astfel ați dat un sens autentic și o semnificație democratică și politică articolului 17, 7 din Tratatul de la Lisabona. Fără insistența dumneavoastră și fără angajamentul dumneavoastră, acest articol ar fi rămas uh, literă moartă pentru totdeauna. Ați promovat principiile democratice și pe bună dreptate. Iată, un parlament care impune respectarea principiului democratic dă dovadă de noblețe și nu trebuie să-i se facă un proces de intenție și nici să fie criticat fără motiv. Aș dori de asemenea să aduc un omagiu celorlalți candidați uh, de pe listă care au adus un plus de dinamism dezbaterii noastre democratice dacă familia politică din da, unul dintre aceste grupuri ar fi câștigat alegerile, aș fi cerut imediat ca acesta să fie reprezentantul pentru următoarea comisie executivă. Parlamentul și Comisia Europeană sunt două instituții comunitare prin excelență. Este firesc așadar ca președintele Parlamentului și președintele Comisiei, pe de o parte, și respectiv instituțiile pe care le reprezintă, să întrețină relații cordiale de muncă și să împărtășească aceleași viziuni. Suntem actori comunitari nu împotriva Consiliului sau a Consiliului de Ministri. Europa nu se construiește împotriva statelor și nici împotriva națiunilor, care nu sunt uh, un fapt nesemnificativ din istorie, ci ceva durabil. Noi, Comisia Europeană, vom acționa în interesul general și mi-aș dori să facem această muncă împreună. Consiliul European propune președintele Comisiei Europene, dar nu devine acesta din urmă secretarul acestei instituții. Comisia nu este un comitet tehnic, tehnocratic, compus din funcționari străluciși, străluciți la ordinele altor instituții. Comisia va avea un caracter politic foarte politic. Aceasta este voința mea. Componența sa trebuie să reflecte pluralitatea majorității ideilor noastre și aș dori ca Consiliul European, atunci cu, când va stabili arhitectura sa internă, să se inspire din aceleași principii. Președintele Comisiei este ales de către adunarea dumneavoastră dar nu înseamnă că acesta este o persoană care primește ordine. Eu voi veni să, dea, să dau socoteală aici, în fața Parlamentului, dar orice ar fi, nu uitați care, că va fi, care va fi voința noastră de a respecta încrederea pe care ne-ați acordat-o. O propunere legislativă și, în general, onorează această idee. Iar dreptul de a pune întrebări și de a interpela nu va fi uh, afectat. El va rămâne în continuare un drept. Voi cere comisarilor să asiste mai adesea la dialogurile trilaterale mai importante momentele cheie și aș dori ca și Consiliul să procedeze la fel și voi face astfel încât uh, registrul lobbyilor să fie făcut public și asta să fie ceva obligatoriu ca să se știe foarte clar cine s-a dus la cine, cine a discutat cu cine și mi-aș dori ca și celelalte instituții să se inspire din acest demers. voi face, astfel încât uh, regulile de procedură legate de diferitele autorizații în ce privește organismele modificate genetic să fie revizuite. N-aș dori ca Comisia să poată să hotărească în condițiile în care majoritatea statelor membre se opun acestor măsuri. În general, doamnelor și domnilor, să nu mai uh, facem o dezbatere ideologică care alimentează uh, diviziunile. Să dezbatem în mod uh, cinstit, virtuos, să ținem cont de ambiții și de viziuni pe termen lung. Să fim pragmatici, aceasta să fie metoda noastră de lucru, să ne concentrăm pe rezultate concrete cu consecințe benefice pentru toți cetățenii să nu îi obosim pe cei care ne observă cu dezbateri interinstituționale care ne îndepărtează de esențial, adică de cetățeanul european. Și spun guvertelor, nu renunțați, rezistați, de fapt, tentației de a critica. Și nu uitați ce hotărâri ați luat la Bruxelles, dumneavoastră înșivă. Dacă ați spus da la Bruxelles, nu spuneți nu în altă parte. Nu spuneți niciodată după o întâlnire a Consiliului, nu spuneți niciodată că ați câștigat ceva la Bruxelles, la Consiliu și că ceilalți au pierdut. În Europa împreună câștigăm și împreună avem de pierdut. Europa a devenit greu de descifrat. Prea adesea o caricaturizăm și suntem prea atenți la factorii naționali. Haideți să facem un joc colectiv și să aplicăm metoda comunitară. Nu este simplu, dar ea este o metodă eficientă care a dat rezultate și este mai credibilă decât derivele interguvernamentale. Doamnelor și domnilor, această metodă comunitară trebuie să-și reintre în drepturi. Da, domnule președinte, să mă exprim acum în limba campionilor mondiali. Ja, Herr Präsident. Da, domnule președinte, Europa și-a pierdut credibilitatea. Distanța între Uniunea Europeană și cetățeni este în creștere. Doar cei orbi și surzi complet ne aud și ne văd. Uniunea Europeană are de multe ori nevoie să dea explicații și să fie explicată și cred că este necesar să explicăm Europa. Domnule președinte, Europa are nevoie de o agendă de reforme extinsă. Situația actuală nu ă, ne oferă o paletă completă. Trebuie să o extindem. Oamenii se tem de reformă foarte adesea. se tem de amenințări, se tem de riscuri, dar cine nu-și asumă niciun risc va fi confruntat cu cel mai mare risc. Trebuie să ne asumăm riscul și trebuie să facem Europa mai competitivă. În, din Uniunea Europeană trebuie să uh, recăpătăm competitivitatea pierdută. Trebuie să revenim în linia întâi. Competitivitatea este foarte adesea uh, confundată cu măsuri unilaterale, non-sociale. Dar competitivitatea se realizează și prin măsuri sociale. Se realizează prin concepte complexe. Obiectivul trebuie să fie ca Uniunea Europeană să fie uh, un uh, loc în care să dorească să vină și oamenii și investitorii. E foarte important să nu uităm principiul că economia trebuie să slujească oamenilor și nu invers. Economia este în serviciul oamenilor, ceea ce înseamnă că regulile pieței interne nu au uh, o importanță mai mare decât standardele sociale. Piața internă trebuie să respecte și standardele sociale în Europa. Eu sunt un uh, susținător uh, fervent al economiei sociale. Bunăstare pentru toți bunăstare pentru toți, nu doar pentru câțiva puțini. Bunăstarea pentru toți trebuie să fie obiectivul economiei noastre sociale de piață. Se spune adesea, în perspectiva crizei, că s-a renunțat la uh, economia uh, socială de piață. Nu! Cei care au greșit au fost cei care au dorit să obțină profit prin aplicarea principiilor economiei de piață și au încălcat uh, principiile sociale. Nu e vorba de o greșeală a economiei sociale de piață. Economia socială de piață funcționează doar atunci când există dialog social. Dialogul social în ultimii ani de criză a avut de suferit. E nevoie de acest dialog la nivel național și, înainte de toate, la nivel european. Eu vreau să fiu un președinte al dialogului social. Asigurarea bunăstării necesită creștere, nu doar prin investiții care uh, nu duc nicăieri. Avem nevoie de o creștere durabilă pentru următoarele decenii. Avem nevoie uh, de investiții, generatoare de creștere, ocupare și competitivitate. Avem nevoie de un astfel de pachet de investiții. De ce? Pentru că foarte mulți oameni din Europa se întorc în Europa. Aici trebuie să-și desfășoare traiul, iar aceste pachete de investiții au un singur obiectiv, și anume să placeze din nou omul în centrul societății. Acum apare un al 29-lea stat între granițele Europei. Este statul unde trăiesc cei care nu au de lucru. Este un stat în care tinerii sunt șomeri. Un stat în care oamenii sunt excluși, dați la o parte. Eu aș vrea ca acest al 29-lea stat membru să redevină un stat membru obișnuit ca toate celelalte și de aceea vă propun un program de investiții foarte competitiv. Până în februarie 2015 aș dori ca acest program de investiții destinate creșterii, competitivității și ocupării să fie gata. Aș vrea ca în următorii ani, în următorii trei ani, să investim 300 de miliarde de euro investiții publice și, înainte de toate, private. Trebuie să mobilizăm aceste fonduri, le vom mobiliza și v-aș fi recunoscător dacă Parlamentul ne-ar susține pe această cale. Putem să facem acest lucru printr-o utilizare țintită a fondurilor structurale existente și printr-o, printr-o utilizare țintită a instrumentelor disponibile și care mai pot fi dezvoltate la Banca Europeană de Investiții. Avem nevoie de investiții în proiecte de infrastructură, avem nevoie de investiții bine puse la punct, investiții în uh, banda largă, în rețelele energetice. Avem nevoie de investiții în infrastructura de transport, în centrele industriale, avem nevoie de o reindustrializare a Europei și avem nevoie de investiții în domeniul industrial. Avem nevoie de investiții în cercetare, dezvoltare, uh, energii regenerabile. Energiile regenerabile nu sunt terenul de joc al ecologiștilor. Energiile regenerabile și dezvoltarea lor reprezintă o precondiție ca Europa să fie gata cu adevărat pentru ziua de mâine și să fie uh, un uh, continent și un actor la fel de durabil și de competitiv ca ceilalți actori din lume. O Europa care face investiții puternice e o Europa a ă, bunăstării sporite, este o Europa cu mai multe locuri de muncă. Investițiile sunt ă, cea mai bună garanție pentru protecția șomerilor. Trebuie să reducem șomajul în rândul tinerilor. Aș dori ca uh, pragul la garanția pentru tineret să fie treptat crescut până la 30 de ani. Trebuie ca aceste investiții să fie făcute în modul cel mai eficient printr-o reducere a birocrației și înainte de toate să se aibă în vedere IMM-urile. Întreprinderile mici și mijlocii nu sunt mari actori capitaliști. Ei sunt ă, creatori de locuri de muncă. Trebuie să facem mai mult pentru IMM-uri, înainte de toate să reducem la modul cel mai hotărât povara birocratică. Trebuie să uh, luăm cât de poate de serios principiul sub subsidiarității. Vorbim de la tratatul de la Maastricht încoace despre utilizarea corectă a principiului subsidiarității, însă nu facem suficient. Uh, procedurile durează mai mult decât uh, efectele pe care le obținem. Trebuie să avem grijă și mă voi asigura că atât Comisia Europeană cât și Uniunea Europeană vor pune la punct toate detaliile necesare pentru a răspunde de problemele cele mai importante din viața oamenilor. Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de lucrurile mari, nu de lucrurile mărunte din viața cetățenilor. Domnule președinte, toate acestea trebuie să se aplice în conformitate cu pactul de stabilitate. Pactul de creștere și stabilitate nu va fi modificat în ceea ce privește principiile sale cele mai importante. Am spus de la început acest lucru și voi respecta aceste măsuri în următorii ani. Stabilitatea a fost promisă. Stabilitatea nu este doar o condiție uh, de uh, început este o condiție de durată. Europa a promis stabilitate și nu trebuie să-și încalce promisiunile și nici eu nu voi încălca aceste promisiuni. Dar Consiliul European a stabilit ca marja de flexibilitate care a fost reformată în 2005 și în 2011 să poată fi utilizată și pentru a stimula dimensiunea de creștere a pactului de creștere și stabilitate. Am făcut-o și în trecut și o vom face pe viitor și mai mult. Domnule președinte, e foarte important ca ce s-a făcut în ultimii ani, ca ceea ce am realizat, să nu fie subestimat am fost președintele Eurogrupului. Mă bucur că nu mai sunt, pentru că nu este un post de invidiat. Nu știu nici dacă postul pentru care candidez acum va fi mai uh, plăcut, dați-mi voie să mă îndoiesc. Dar, în timpul crizei euro, care nu a fost o criză euro, ci o criză a datoriilor, am încercat să reparăm un avion care a luat foc în timpul zborului, fiind în el. Ceea ce înseamnă că nu am putut să ținem cont de toate condițiile și nu am respectat poate uh, cel mai bun uh, estetism politic, dar cel mai important este că avionul nu s-a prăbușit. Speculanți de toate originile au pariat, râzând mulți dintre ei, că zona euro se va prăbuși. Nu s-a prăbușit. În multe piețe financiare eh, s-a pariat că Grecia va ieși din zona euro. Eu am făcut tot ce am putut și sunt foarte mândru de asta, ca Grecia să fie în continuare un membru respectat al zonei euro și a Uniunii Europene, această mare națiune. Aber dar, domnule președinte, am făcut și greșeli. Să repar un avion în flăcări în timp ce zbori nu e ușor. Se întâmplă să te mai și arzi. Pe viitor, când se va ajunge, dacă se va mai ajunge la programe de adaptare, eu nu cred că va fi necesar în următorii ani, însă eu aș dori ca înainte de a pune în aplicare un astfel de program de asistență să se facă un studiu de impact social foarte minuțios. Știu că un astfel de program influențează viața oamenilor și pe viitor nu se va mai aplica niciun program de asistență fără o preanaliză a impactului social. Și Aș vrea ca de fiecare dată când vor fi necesare programe de asistență să stabilim și un plan B. Un plan B către care să ne orientăm atunci când uh, prognozele macroeconomice nu sunt corecte. Acest, uh, acestea au fost de multe ori la baza programelor de asistență și trebuie ca și programele de asistență să fie asistate în caz că pronosticurile nu sunt corecte. Se pare că nu vă conving. Aș vrea să ne mai gândim și la instrumentul troicăi, din nou. Parlamentul a trimis o scrisoare spunând că troica în forma sa actuală nu respectă principiile democrației îi lipsește un fond democratic și eu cred că Troica trebuie să fie reformată, să fie mai democratică și să răspundă în fața Parlamentului. Și vom face acest lucru. Mr. President, we cannot spend... Domnule președinte, nu putem cheltui bani pe care nu-i avem. Iar deficitele și datorile trebuie înlocuite cu idei. Aceste idei există deja. Însă trebuie să le folosim mai bine, trebuie să profităm mult mai mult de ocaziile oferite de tehnologiile digitale care nu cunosc frontiere. Trebuie să punem capăt uh, structurilor de reglementări naționale în ceea ce privește telecomunicațiile. Avem de asemenea legi privind protecția datelor în ceea ce privește gestionarea frecvențelor radio, există frontiere care trebuie îndepărtate și toate acestea trebuie făcute pentru a crește. Taxele de roaming trebuie să dispară și vor dispărea în Uniunea Europeană. Dacă vom reuși să implementăm o adevărată piață comună digitală, am putea genera încă 250 de miliarde de euro Așa cum s-a spus adesea în timpul crizei din Ucraina, avem nevoie și de o uniune energetică rezistentă, care să aibă o politică clară în acest domeniu, pe termen lung. Trebuie să ne reorganizăm politicile noastre energetice pentru a avea o adevărată uniune energetică. Trebuie să punem la oaltă resurse, să combinăm infrastructurile și să ne folosim la oaltă puterea de negociere față de țările terțe. Trebuie să ne diversificăm sursele de energie și trebuie să ne reducem dependența atât de ridicată în unele state membre, dependența energetică. Eu cred că avem potențialul de a veni numărul 1 la nivel mondial în ceea ce privește energiile Uh, regenerabile și uh, piața comună a energiei. Și eu cred că astfel am putea face foarte multe, de exemplu, în ceea ce privește clădirile și energie, eficiența energetică până în anul 2050. Asta dacă vrem să fim credibili. Dacă vrem să fim niște lideri în politica energetică, trebuie să devenim mai eficienți noi din punct de vedere energetic aici la noi acasă. The internal market. Piața internă trebuie uh, să se încheie, să fie perfecționată. Și dacă vom reuși să facem asta, am câștigat încă 250 de miliarde de euro. Trebuie să o facem. Noile reguli europene pentru bănci trebuie să fie completate de niște reguli privind piețele de capital, și pentru a îmbunătăți finanțarea economiilor noastre, trebuie să avem niște piețe integrate de capital mai bune. Trebuie să încercăm să ridicăm capital și să avem capital disponibil mai ales pentru întreprinderile mai mici. Acum, libera circulație a lucrătorilor a fost întotdeauna un element central al pieței interne și eu voi apăra cu fermitate acest principiu. Libera circulație E o șansă, nu e o amenințare. Regulile nu se vor modifica, iar autoritățile naționale vor trebui să combată abuzurile sau cazurile, caz, uh, caz, um, cazurile de fraudă. În ceea ce privește directiva privind detașarea lucrătorilor, va trebui să facem ceva. Trebuie să combatem dumpingul social și o vom face. De asemenea, trebuie combatută evaziunea fiscală. Eu sunt pentru adoptarea la nivel uh, uh european a unei uh, uh, baze de impozitare pentru întreprinderi, precum și pentru introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Trebuie să combatem spălarea de bani. În ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că această criză nu s-a încheiat încă. Deci criza încă nu s-a încheiat. Atâta timp cât avem 25 de milioane de șomeri. Criza se va fi încheiat atunci când vom avea ocupare de plină. Pentru a reuși acest lucru, va trebui să ne coordonăm mult mai bine politicile noastre economice. Trebuie să avem o structură de guvernanță economică, un fel de guvern economic. Și vom face acest lucru. Va trebui să ne menținem nivelul de exigență în ceea ce privește aplicarea de reforme structurale care pe termen mediu și lung vor duce la creșterea economiei europene. Dacă statele membre din uh, Uniunea Economică și Monetară fac eforturi. Acest lucru e bun, însă va trebui să avem și niște măsuri care să stimuleze statele membre. Și în acest cadru ne gândim la înființarea unei capacități bugetare pentru zona euro. Nu trebuie să mai permitem să fim percepuți ca um, una din zonele care are cea mai puternică monedă din lume, însă de multe ori conducătorii noștri se contrazic între ei. Deci noi trebuie să fim reprezentați de un singur glas, de o singură personalitate în instituțiile internaționale și la nivel internațional. Ca la Bretton Woods. Aș vrea să mă refer acum la acordul de liber schimb cu Statele Unite ale Americii. Eu sunt pentru încheierea acestui acord, acestui tratat de liber schimb. Cele două spații economice, cele mai mari și cele două democrații cele mai mari din lume au interese în comun. Interese pentru cetățeni, atât aici cât și în SUA. E drept însă că acest tratat nu se va încheia cu orice preț. Nu putem renunța la normele noastre în ceea ce privește sănătatea, nu putem renunța la normele noastre sociale și nu vom putea renunța la cerințele noastre în ceea ce privește protecția datelor. Eu nu mi-aș dori ca protecția datelor să facă parte din pachetul de negociere cu prietenii noștri americani și nu mi-aș dori să apară o jurisdicție paralelă, secretă. Reprezentăm un spațiu al dreptului și așa vrem să rămânem. Aplicăm le droit. Trebuie să aplicăm dreptul, legea. Și trebuie să facem tot posibilul pentru ca aceste negocieri să fie cât mai transparente. Vă spun un lucru. Dacă nu vom publica documentele aferente, acest acord va da greș în fața opiniei publice, va da greș și în fața acestui Parlament și în fața parlamentelor naționale, dacă va fi nevoie și de acordul acestora. Deci de aceea să fim cât mai transparenți cu putință. Nu avem nimic de ascuns, însă de multe ori dăm impresia că avem ceva de ascuns. De aceea trebuie să fim transparenți în ceea ce privește aceste documente referitoare la negocierile cu SUA. Uniunea Europeană Uniunea Europeană e Uniune a valorilor. Dăm dovadă de credibilitate în fața ochilor lumii dacă suntem exigenți și la noi acasă în ceea ce privește valorile fundamentale. Voi numi un comisar care se va ocupat de punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Și de asemenea, îmi doresc ca Uniunea Europeană să adere cât mai repede la Convenția Europeană a Drepturilor Omului a Consiliului Europei. De asemenea, directiva antidiscriminare va rămâne în continuare un dosar în curs și vom încerca să adoptăm această directivă cât mai repede măcar în ceea ce privește orientările majore. Imigrația acum. Imigrația legală, cea ilegală. Iată niște subiecte care zi de zi uh, îi preocupă pe cetățenii noștri. Avem nevoie de o politică comună în ceea ce privește azilul și voi propune o astfel de politică comună. Trebuie să ne gândim uh, la imigrația legală. Ce vom face în acest domeniu? într-o Europa care în următorii 50 de ani va avea mare nevoie de imigranți. Ar trebui să ne descurcăm la fel de bine ca SUA, ca Australia sau așa cum se face în Canada. Ei întotdeauna au dovedit că se poate avea o astfel de politică care să funcționeze. Bineînțeles, mă închipuit că vor exista și momente când spiritele se vor aprinde aici. Și mă și gândeam că tocmai când va fi vorba de migrație. Trebuie să ne protejăm frontierele externe. Trebuie să combatem grupările criminale care câștigă bani de pe urma nefericirii altora. Cei care vin aici ar trebui să poată să o facă altfel și să nu trebuiască să-și riște viața traversând Marea Mediterană. E nevoie de o solidaritate între nordul și sudul Europei în ceea ce privește imigrația ilegală. Problemele refugiaților nu sunt doar niște probleme pentru Malta, Cipru, Italia și Grecia, sunt niște probleme care vizează întreaga Europa. Äh, În ceea ce privește politica externă, domnule președinte, nu aș dori să spun cuvinte mari. Dar politica externă și politica uh, comună de securitate și apărare trebuie consolidate. Vom face tot ce putem ca altul sau alta reprezentantă să nu mai fie uh, direcționat de miniștri de externe. O politică comună externă are nevoie și de o viziune comună. altul sau alta reprezentantă care are un domeniu de lucru atât de mare Uh, va fi susținut de comisarii uh, de resort pe anumite domenii. Apărarea nu înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să fie un fel de alternativă la NATO. Ambele organizații trebuie să colaboreze împreună și să respire împreună. Dar în domeniul extern avem nevoie de solidaritate, după cum se și prevede în tratatul de la Lisabona. Și avem nevoie uh, de uh, colaborare în acest domeniu. Este absolut clar. Domnule președinte, în următorii cinci ani nu uh, va mai adera niciun nou stat la Uniunea Europeană. Din perspectiva de astăzi, este de neconceput ca unele din state candidate cu care uh, negociem să îndeplinească toate criteriile de aderare mai devreme de 2019. Dar negocierile vor fi continuate. Și alte state europene, alte state europene au și ele nevoie de uh, credibilitate, de perspective europene uh, serioase. Uh, E vorba de uh, statele din Balcane, această regiune afectată tragic a Europei. Și ele au nevoie de perspectivele de aderare. Domnule președinte, aș fi vrut să vă vorbesc și despre politica industrială de care avem nevoie în Europa pentru a crește uh, partea corespunzătoare industriei în PIB-ul european cu 20%. Aș fi vrut să vă vorbesc mai detaliat și despre Ucraina. Țin să salut astăzi poporul ucrainean și să-i transmit uh, faptul că noi credem că e un popor european care are și are locul în Europa Mi-aș fi dorit de asemenea să vă explic în detaliu de ce cred că e nevoie ca în toate uh, statele europene să avem salarii minime și uh, venituri minime garantate pentru a putea participa la viața societății. De asemenea, aș vrea să vă spun aș fi vrut să vă explic mai pe, la, pe larg că eu cred că serviciile publice de interes general trebuie protejate și că nu trebuie să uh, fie cumva la ținute la voia întâmplării și să depindă doar de, vo- de voința marilor grupuri. Și doamnelor și domnilor deputați, aș fi vrut să vă vorbesc mai pe larg despre Africa. Acest continent marcat atât de adesea de tristețe și de multe ori uh, uitat, însă un continent atât de bogat, care are atât de multe resurse și mai ales resurse umane. Să nu uităm continentul african și să punem capăt acestei uh, tragedii pe care o vedem zi de zi. Timp de șase, în fiecare zi, odată la șase secunde, moare o persoană. 25.000 de copii mor zilnic din cauza foametei. Atâta timp cât se va mai întâmpla asta, Europa nu își face treaba. Europa trebuie să fie uh, responsabilă și să schimbe această stare de lucruri. Domnule președinte, trebuie să o luăm de la capăt. Trebuie să-i ascultăm pe cei care ne-au ales pe 25 mai însă nu e momentul să facem o revoluție. Nici o contrarevoluție. Dacă vrem ca cetățenii să se îndrăgostească încă o dată de Uniunea Europeană, să le spunem că suntem mândri de Uniunea Europeană să le spunem că suntem mândri de multe de realizările pe care le-am uh, avut în ultimele decenii. De multe ori nu se mai pune problema războiului și a păcii. Însă acest dialog referitor la pace și la război rămâne un subiect european. Iată ce se întâmplă acum la frontierele noastre. Nu putem considera pacea ca fiind ceva de la sine înțeles. Trebuie să fim mândri de generația părinților și bunicilor noștri care s-au întors uh, din lagărele de concentrare care s-au întors de la război și care au construit acest program politic pentru a împiedica războiul. Lor le datorăm aceste sentimente și această recunoștință. Soyons fiers que nous étions à même. Să fim mândri de ce s-a întâmplat în anii 90, de extinderile, de faptul că am reușit să împăcăm istoria și geografia europeană. Am reușit să punem capăt acele diviziuni de după război în două. Ne-am reunit fără arme. Vedeți ce vedeți cum uh, a evoluat istoria Europei și vreau să îmi exprim recunoștința celor din Europa Centrală și de Est care au hotărât la un moment dat să nu mai suporte uh, ceea ce hotărăsc alții pentru ei și au luat practic frâiele destinelor în mână și de aceea trebuie să le fim uh, recunoscători și nu cred că e corect să mai vorbim despre, în continuare despre noi și foste și vechi state membre. Suntem cu toții membrii ai Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să ne mândrim de uh, faptul că avem moneda comună. Moneda comună nu dezbine Europa, ci o protejează. O protejează. j'étais Domnule președinte, am fost ministru de finanțe al țării mele timp de 20 de ani. Odată la șase luni trebuia să mă duc la Bruxelles ca să asist la realinierile monetare. Am trecut prin asta și știu, știu ce periculoasă este dezordinea monetară pentru țările și economiile noastre. Am trecut prin asta, am trăit această experiență a pierderii de demnitate a unui stat care n-a putut să fie, nu, neputând să fie competitiv, a trebuit să devalueze moneda. Am asistat cu amărăciune la niște scene groaznice. Iar cei care trebuiau să crească valoarea externă a lor nu puteau să o facă pentru că pierdeau piețe și cei care trebuiau să devalueze se temeau la rândul lor de inflație și de efectele sale nefaste. Dacă în timpul evenimentelor din Ucraina, dacă în timpul crizei financiare și economice care ne-a afectat așa de mult, și care a transformat Europa ca, și a, într-o țintă pe plan internațional, dacă am fi renunțat la monedă, am fi, fost, am fi intrat în, mon, în războiul monedelor. Australia, mă scuzați, Germania împotriva Italiei și Europa împotriva celorlalți. Haideți să fim ambițioși și să recunoaștem cât de mult protejează euro, moneda euro, Europa. Iar Grecia, domnule președinte, Grecia nu și-a dorit să iasă din zona euro. Nu vroiam noi să iasă. Și Regatul Unit. Ce se întâmplă cu Regatul Unit? Eu promovez moneda unică pentru că ea protejează Uniunea Europeană, cetățenii săi și economia europeană. Domnule președinte, dacă n-am fi făcut ceea ce am făcut în ultimele zeci de ani care au trecut, dacă n-am fi făcut din Europa un continent al păcii, dacă n-am fi uh, muncit pentru reconcilierea geografiei și istoriei europene, dacă n-am fi pus pe picioare moneda unică și dacă n-am fi construit în Europa cea mai mare piață unică din lume, în ce situație ne-am fi găsit, ne-am găsit astăzi? În ce situație ne-am găsit astăzi? E bine, am fi absolut uh, slăbiți, fără importanță, fără arme, fără pârghii, aici, astăzi, în Europa și trădând uh, convingere predecesorilor noștri care și-au dorit ca Europa să fie un, continent unde se trăiește uh, în pace. Domnule Juncker, stați o clipă. Vă înțelegem și dacă nu strigați atât de tare. Puteți să vorbiți mai încet. Nu numai că îl întrerupeți pe vorbitor, dar nici nu este politicos. Domnule președinte, eu nu doresc un Europa care stă la locomotiva istoriei, la capătul istoriei. Aș dori o Europa care progresează, care acționează și care se găsește în centrul terenului, ba chiar în atac o Europa care protejează, care câștigă și care este un model pentru celelalte țări. Pentru asta, haideți să ne inspirăm din principiile și convingerile pe care ni le-au transmis mari europeni care au fost aici înaintea noastră, că noi încă nu existăm. Vreau să aduc un omagiu lui Jacques Delors, mare președinte al Comisiei Europene. Dar nu toată lumea poate să fie detalia lui Delor. Este un prieten pe care îl prețuiesc și din care mă inspir din opera sa. Vreau de asemenea să duc un omagiu lui François Mitterrand, care a spus că naționalismele duc la război și avea dreptate. și aduce un omagiu și lui Helmut Kohl, care a fost și pe care l-am cunoscut uh, ca fiind cel mai mare om politic european pe care am avut vreodată ocazia să îl întâlnesc. Haideți să facem ca și ei. Ei dau dovadă și au dat dovadă de răbdare, de convingere, de pasiune, de hotărâre să avem și noi aceleași uh, valori și aceleași calități, pasiune, curaj, răbdare. Acestea sunt uh, condițiile pentru niște opere mărețe. Putem să facem ceva măreț și bun pentru Europa, pentru cetățenii săi și pentru lumea întreagă. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen Dank! Mulțumesc foarte mult, domnule Juncker. Dăm acum cuvântul președinților de grupuri. Are în primul rând cuvântul pentru PPE, domnul Weber. Domnule președinte, dragă Jean-Claude Juncker, astăzi e o zi bună pentru Europa. Europa, instituțiile europene au arătat în ultimele săptămâni că suntem capabili de negocieri. Cetățenii au votat la alegerile europene pentru viitorul Europei, pentru reforme sporite, pentru creștere. Parlamentul European, în ciuda, um, în ciuda efectelor grave ale crizei, a reușit să construiască o majoritate puternică pro-europeană. Prin aceste alegeri am făcut Europa mult mai democratică. E o zi istorică. Pentru prima dată, alegătorii și-au spus cuvântul în ceea ce privește președintele Comisiei Europene. Cu siguranță că nu au făcut-o cu toții, dar e un început important și pozitiv. Conceptul de în candidat, de candidat de vârf, poate fi considerat bun sau criticat, însă important este să fim cu toții de acord că e democratic fundamental este bine să întrebi pe alegători înainte de alegeri pe cine doresc în acest post atât de important pentru perioada de după alegeri. Com pentru a, că am aplicat acest principiu, am făcut un pas înainte și e foarte bine și nu vrem să mai dăm înapoi. Astăzi e o zi bună pentru Europa și în calitate de președinte de grup vreau să vă spun și că e o zi bună pentru grupul meu și pentru partidul meu. Avem aici uh, un candidat din partea PPE-ului și vreau să vă amintesc că toate statele cu programe de asistență, Grecia, Portugalia, Spania și Irlanda, au fost conduse de PPE. Au fost reduceri salariale, prestațiile sociale au fost reduse, taxele au fost sporite. PPE-ul a trebuit să ia multe decizii neplăcute și să le explice în fața cetățenilor. Am cerut foarte mult de la cetățeni. Pe de altă parte, guvernele PPE din Finlanda, Luxemburg sau Germania au trebuit să explice oamenilor că solidaritatea este necesară, că aceste programe de salvare sunt necesare. În perioada electorală, deciziile grele din ultimii ani au fost atacate de mulți. Noi, Partidul Popular European și Jean-Claude Juncker, am apărat aceste decizii în fața oamenilor și le-am explicat necesitatea lor. Nu a fost ușor și cu toate acestea Partidul Popular European este din nou cel mai puternic grup din Parlamentul European. Jean-Claude Juncker a câștigat alegerile, e omul potrivit la locul potrivit. Jean-Claude Juncker este candidatul Partidului Popular European, da, dar astăzi va fi susținut de întregul Parlament European. Știm că principiul democrației este compromisul și ideile celorlalte forțe constructive din Parlamentul European trebuie ascultate. Jean-Claude Juncker a fost ales pentru programul său PPE, dar Jean-Claude Juncker reprezintă consensul în Parlamentul European și de aceea se va bucura și de susținerea grupului său, PPE-ul. S-a vorbit mult de reforme, de schimbări, de schimbări de direcție. Cred că sarcinile sunt clare și explicate cât se poate de limpede. Pentru PPE sunt patru puncte centrale. Avem nevoie de creștere, Europa trebuie să devină competitivă, avem nevoie de reindustrializarea continentului nostru. În al doilea rând, trebuie să deschidem calea către o uniune a stabilității, pentru că datoriile nu creează viitorul, ci îl perturbă. În al treilea rând, avem nevoie de mai mult respect pentru nivelul național, înainte de toate pentru colegii din parlamentele naționale. Și în al patrulea rând, rând, Europa trebuie, uh, ca și în anii de criză, să privească către exterior, fie că e vorba despre migrație, de politica migrației sau de parteneriatul cu prietenii din Ucraina. Iată cele patru priorități ale PP-ului, dar, doamnelor și domnilor, nu vreau să-mi folosesc astăzi timpul de vorbire pentru a discuta despre conținutul acestor priorități. Vom avea suficiente șanse în următorii cinci ani. Aș vrea să-mi exprim în acest uh, timp care mi-a fost alocat Uh, să mă refer la câteva idei centrale pentru cultura noastră europeană, pentru viitorul nostru comun. În primul rând aș vrea să preiau o idee a lui Jean-Claude Juncker și să o subliniez. Și anume, vorbim despre schimbări, trebuie să fim conștienți de faptul că mulți oameni de pe continentul nostru consideră că reforma și schimbarea sunt mai degrabă un pericol, o amenințare, decât uh, ceva pozitiv. De aceea este important să-i câștigăm pe oameni de partea acestei schimbări a continentului nostru. E foarte important și, în ultimul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că astăzi trăim într-o perioadă în care uh, se fac în același timp foarte multe schimbări Uh, fundamentale. Acum 100 de ani, industrializarea era un proces foarte important, o schimbare importantă, care a creat câștigători și pierzători, care a schimbat lumea. Astăzi trăim într-o perioadă în care schimbările fundamentale se uh, produc uh, într-o cantitate atât de mare și într-o diversitate atât de mare. Gândiți-vă la demografie, 15% din europeni au peste 60, la, peste 60 de ani, peste câțiva ani vor fi 25%. Mai multă lume va ieși la pensie și vom avea nevoie de inovație care să ne schimbe continentul. Gândiți-vă la globalizare. Dragi colegi, totul se petrece cu o rapiditate uimitoare pe uh, globul nostru. Uh, globalizarea face ca statele din Europa să devină mai mici. Peste 25 de ani, niciun stat european nu va putea să ocupe un loc la G7 dacă ne-am luat după datele uh, economice. Asta spune totul. Gândiți-vă la ecologie, la schimbările climatice, la digitalizare. Uh, care ne ajută să păstrăm legătura cu prietenii, să facem cumpărături. Totul se întâmplă prin digitalizare. Constatăm avantajele, dar trebuie să ne întrebăm dacă încă mai controlăm dezavantajele acestei evoluții. Timpul trece foarte repede și e foarte important să explicăm asta oamenilor, să le spunem oamenilor, pentru că aceasta este o precondiție, des, deschiderea către reforme. Reformele sunt necesare pentru ca să putem păstra stilul de viață din Europa. Trebuie să ne asigurăm că Europa va fi aceeași și pentru generațiile viitoare. Și trebuie să spun un lucru clar. Cine se agață de structurile actuale, cine nu e gata pentru schimbare, va avea de pierdut. E foarte important să privim la Europa noastră de astăzi. Aici au fost politicieni curajoși care au făcut reforme. Acolo unde s-au făcut reforme, oamenilor le merge bine, acolo este viitorul. Putem învăța cel mai bine din statele din centrul Europei din centrul și estul Europei. După căderea totalitarismului, a comunismului, în aceste state din est s-a schimbat foarte mult. Colegii din aceste țări știu mai bine decât știm noi cei din vestul și din sudul Europei, știm că uh, starea de fapt neschimbată înseamnă de fapt un pas înapoi. Și uh, statul quo înseamnă regres iar deschiderea către reforme înseamnă viitor. Haideți să încurajăm pe oameni, haideți să le facem poftă de ceva nou. Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să mai aduc în discuție o a doua idee centrală. Reforme, chestiuni concrete. Europa trebuie să fie gândită la modul pragmatic. Asta ni se cere acum. Însă, Europa a devenit și mult mai tehnică. Oamenii percep un uh, aparat rece când se gândesc la Europa și nu Sincer, nu aș vrea să fim doar pragmatici, aș vrea ca în următorii ani să avem idei din nou pentru Europa. Aș vrea ca în următorii ani să ne putem bucura de Europa noastră. Aș vrea ca Europa să fie adaptată la viitor. Și ce vreau să spun cu asta? În tinerețea mea, când a început să mă intereseze politica, am citit foarte mult despre ideea europeană, despre părinții fondatori ai Europei și pe ruinele celui de-al doilea război mondial au fost oameni care au spus eu vreau să creez un continent al păcii, vreau să creez un continent care să întindă mâna către ceilalți. Vreau un continent unde naționalismul și totalismul, totalitarismul să fie învinse. Sau vreau un continent fără controle la frontieră, o piață comună, o unitate în diversitate, pe ruinele celui de-al doilea război mondial. O generație întreagă de politicieni, de stânga sau de dreapta, au uh, visat atunci ceea ce era de neconceput. Poate că astăzi s-ar spune ce iluzioniști au fost, dar iată că au fost, de fapt, realiști și au făcut imposibilul posibil, au învins. Astăzi avem uh, pactul de șase măsuri, pactul de stabilitate, MIFID, reforma agrar, agricolă. Toate acestea sunt importante, dar Europa mai are atât de multe de oferit. Marea Britanie, de exemplu. Marea Britanie este mama democrației parlamentare. Ea ne-a făcut cadou această idee. Acum întreaga Europa e mândră de tradiția sa parlamentară. Sau Franța, ieri a fost ziua națională a Franței. Ideea libertății, egalității, fraternității, drepturile omului au apărut aici, mai ales egalitatea între femei și bărbați. În Franța s-au dezvoltat aceste idei și au fost făcute cadou întregului continent. Astăzi europenii sunt mândri cu toții de Carta Drepturilor Fundamentale. În Germania, reforma, separarea dintre stat și biserică, astăzi adoptată în întreaga Europa. Grecia, cu filozofia sa, ne-a făcut cadou lucruri fără de care cultura europeană ar fi de neconceput. Iar Portugalia și Spania, națiunile de navigatori, au descoperit întreaga lume. Iată că în Europa am făcut foarte multe împreună. Astăzi aceste realizări sunt uh, patrimoniul european comun. Noi, europenii, le-am realizat, fiecare cu contribuția sa și fiecare depinzând de ceilalți. Dragi colegi, dragi colegi, viziunea mea asupra Europei se bazează tocmai pe aceste realizări. Pe plan global, democrația, drepturile omului, separarea între stat și biserică nu sunt de la sine înțelese. Dumnezeu știe și când ne întâlnim cu ceilalți mari șefi de stat la G7, trebuie să uh, știm să întindem mâna și să spunem da, comerț, bine, dar trebuie și să spunem că nu vrem uh, ca copiii să lucreze. O fac brazilienii, o fac indienii? Nu! europenii trebuie să impună aceste principii. Noi trebuie să spunem că vrem să combatem schimbările climatice. Nici SUA, nici China nu o vor face. E sarcina europenilor. Și la aceste mari summituri europenii trebuie să amintească lumii întregi că conflictele se pot rezolva pașnic. O fac rușii? O fac, euro, o fac uh, americanii? Nu. Este misiunea europenilor. Asta este dorința mea pentru noua generație. O Europa mândră de istoria sa spirituală, o Europa mândră de sine, o Europa care știe să-și uh, asume răspunderea în lume, o Europa sigură pe sine, o Europa unită, care știe să se uh, exprime spre exterior. Eu vreau să fac poftă oamenilor să fie europeni să fim înrădăcinați în regiunile noastre unde am crescut, mândri de națiunile noastre și conștienți de faptul că noi ca europeni avem o contribuție de adus la dezvoltarea lumii. Europa, nu-ți uita sarcina, lumea aceasta are nevoie de contribuție europeană. Și apoi, dragi colegi, în încheiere, se poate oare ca Europa, acest continent, să fie iubit Europa cu peisajele sale, Toscana, Mazuria, Europa cu Roma, Atena, Budapesta, orașele sale mândre, Europa cu cultura sa. Lumea întreagă vine să ne vadă muzeele, din lumea întreagă se vine să ni se vadă operele, spectacolele noastre sunt jucate în lumea întreagă. Europa este extrem de bogată, este vie, iar eu ca bavarez, ca german, mă simt european și mă simt foarte bine pe acest continent. Îmi face plăcere să fiu european și cred că e important să nu uh, uităm să transmitem cetățenilor și această parte emoțională. Uh, Dragi colegi, haideți să trecem la treabă. Acum să-i dăm lui Jean-Claude Juncker un mandat puternic, ca să poată să-și facă treaba așa cum se cuvine. Împreună cu el, noi, PPE-ul, am vrea împreună cu el să ne ocupăm de problemele care îi îngrijorează pe cetățeni. Vrem să arătăm că aceste probleme nu sunt atât de mari, că Europa își face treaba și că dă rezultate și aș vrea ca pe lângă pragmatismul cotidian să avem idei din nou, așa cum a făcut-o generația fondatorilor. Idei referitoare la o Europa bogată, unită în diversitate, bogată, mândră de patrimoniul său, dar și recunoscătoare că ne permite să fim europeni. Mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, Herr Weber. Mulțumesc, domnule Weber. Acum, pentru grupul, Soci- pentru grupul Socialiștilor și Democraților, domnul Pitela. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Juncker, domnilor și domnilor, îmi voi începe intervenția prin a mă referi la o regiune care nu se află în Uniunea Europeană. Însă e o regiune care a fost foarte europeană în ultimele zile, vorba de fâșia Gaza. În fâșia Gaza are loc un război, al nu știu câtelea război cu mii de victime civile. Noi trebuie să punem capăt acestui război. Nimeni nu poate să privească în altă parte sau să închidă ochii în fața a ceea ce se întâmplă acolo. Iată că, din nou, a izbucnit un război. De asemenea, mai avem și un alt război în Siria, la câțiva kilometri de Cipru, și în Ucraina, în inima Europei, deci nu doar în Orientul Mijlociu. Războiul, războiul pe care credeam că l-am exorcizat, iată că își arată din nou chipul și ne face să ne gândim la demonii săi. Ne aduce aminte de Srebenița. Se împlinesc deja câțiva ani buni de la Srebrenica. Iată războiul, care pentru noi e o oglindă. E o oglindă în care vedem însemnătatea și motivul pentru care există Uniunea Europeană. Uniunea Europeană e o uniune economică și bancară, e drept, e un proiect economic, însă e mult mai mult decât asta. E un proiect de civilizație, de pace, un proiect al solidarității. Și ca primă acțiune a acestui mandat ar trebui să facem tot posibilul pentru a avea o încetare a focului și în Gaza și pentru a avea un program de asistență umanitară acolo. Uniunea Europeană niciodată nu va fi la fel dacă nu vom reuși să redăm din nou acest mesaj de pace cu care ne-am născut. De aceea primul meu gând astăzi aici este către victimele din Gaza. Doamnelor și domnilor, acum cinci ani în această sală se afla în sala noastră domnul José Manuel Barroso. Criza începuse cu câteva luni înainte, unii se gândeau că se va încheia criza. După cinci ani, domnul Juncker ne-a reamintit cu sinceritate că această criză continuă. Europa e în continuare blocată, există riscul uh, inflației a crescut sărăcia între timp. O întreagă generație și-a pierdut speranța în viitor între timp. Domnule președinte, domnule Juncker, dumneavoastră sunteți o persoană foarte cultă. De foarte multe ori vă referiți la istoria continentului nostru și eu cred că istoria e foarte importantă și cred că trebuie să tragem învățăminte de pe urma greșelilor din trecut. Trebuie să știm ce greșeli am făcut pentru a ajunge la această criză. Și prima greșeală, principala greșeală, e asemănătoare cu acea greșeală făcută și în 1929, care a provocat crahul atunci, și anume austeritatea atunci când am văzut că aveam o criză a cererii, ar fi trebuit să relansăm investițiile clar, când am văzut că e în creștere sărăcia. Ar trebui să ne reformat imediat, să reformăm sistemele de protecție socială, însă n-am făcut aceste lucruri. Am dat dovadă de miopie. Am redus investițiile, am redus cheltuielile sociale, asta am făcut. Am redus astfel potențialul de creștere pe care îl aveau economiile noastre. Nimeni nu spune că ar trebui să cheltuim, cheltuim bani publici uh, în mod uh, nelimitat. Însă trebuie să găsim un echilibru între consolidarea finanțelor publice și sprijinul pentru investițiile importante. Însă, bineînțeles, există unele persoane care par să fie obsedate de ordinea conturilor publice, însă cum te poți gândi la această ordine când un tânăr din doi e șomer? Cum te poți gândi la această ordine când vezi că șomajul și sărăcia cresc exponențial? E mai importantă ordinea conturilor publice sau e mai importantă ordinea socială, cea a vieților noastre? Principala, principalul învățământ pe care îl tragem din această criză e că toate regulile, chiar și cele bugetare, trebuie să fie în slujba cetățenilor noștri. Cea de-a doua lecție pe care am învățat-o e că noi, în Europa, depindem unii de ceilalți. Economiile noastre, societățile noastre sunt strâns legate între ele. Criza financiară se transmite pe piețe. Imigranții care ajung astăzi aici, pe insula Lampedusa, vor fi uh, mâine persoanele marginalizate care trăiesc la periferia Londrei, a Parisului sau a Berlinului. Există un nivel atât de ridicat de interdependență și de aceea trebuie să fim solidari și să avem o viziune comună. Cea de-a treia lecție. Avem nevoie de mai multă democrație ne-am împotmolit în această criză, deoarece trebuie să recunoaștem, domnule Juncker, ne-am împotmolit pentru că există zeci și zeci de summituri interguvernamentale complet inutile, unde se au decizii confuze și ineficiente. Avem nevoie de o democrație mai puternică în Uniunea Europeană. Domnule președinte Juncker, astăzi vă sprijinim și facem acest lucru deoarece credem că dumneavoastră ați tras învățăminte. Dumneavoastră ați înțeles că e nevoie de mai multă democrație. Dumneavoastră vă aflați astăzi aici, domnule Juncker, pentru că în ultimele săptămâni a avut loc o mică revoluție. Pentru prima oară de când există Uniunea Europeană, președintele Comisiei este ales în funcție de voturile cetățenilor europeni. E un punct de referință. Aici începe adevărata democrație parlamentară. E un pas irreversibil pe care l-am făcut. Și dacă nu ar fi existat uh, un parlament atât de tenace, atât de insistent, dumneavoastră, domnule Juncker, nu ați fi putut ajunge președintele Comisiei Europene. Vă vom vota astăzi Însă să știți că nu vă semnăm un cec în alb uh, prin această alegere, domnule Juncker. Mi-a plăcut ce ați spus, mi-au plăcut trimiterile pe care le-ați făcut la problemele sociale, la economia socială de piață pe care ați spus că o sprijiniți în uh, intervenția dumneavoastră. Aceasta face parte din cultura socialiștilor, democraților și progresiștilor europeni. Bineînțeles, știm că dumneavoastră nu sunteți un socialist și nici nu vă cerem uh, să vă transformați într-un, într-un socialist. Ați fost un candidat. Dumneavoastră, partidul dumneavoastră a câștigat alegerile și de aceea e firesc ca dumneavoastră acum să fiți candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene. În următoarele luni vom avea audierile pentru viitorii comisari și atunci vom verifica dacă există o compatibilitate între programele noastre politice și cel al Comisiei și vom fi neiertători Vom controla mult mai mult Comisia Europeană. Dezbaterea privind starea Uniunii nu va fi doar un exercițiu de retorică ca în trecut, ci va fi un adevărat exercițiu de control în ceea ce privește acțiunile întreprinse de Comisia Europeană. Sprijinul pe care vi-l acordăm nu e un dar pe care îl facem noi democrației parlamentare. Nu, dumneavoastră știți foarte bine că s-a negociat mult în ultimele zile. Știți că v-am prezentat care sunt prioritățile noastre, așa cum era normal. V-am cerut mai multe eh, investiții, de exemplu, pentru a avea mai multă creștere. V-am cerut o Europa mai solidară, mai socială. V-am cerut, de asemenea, să acționați în ceea ce privește imigrația. În această dimineață, domnule Juncker, atât în documentul pe care ni l-ați transmis, cât și în intervenția pe care tocmai ați făcut-o, dumneavoastră ne-ați dat niște răspunsuri care ne-au convins. Noi v-am cerut cifre, angajamente concrete. Dumneavoastră ne-ați dat niște cifre clare și ne-ați dat și niște termene clare. Ați vorbit de 300 de miliarde pentru un program de investiții care să uh, creeze bogăție și locuri de muncă. Ați spus că va fi lansat în februarie 2015. Ați vorbit de asemenea despre importanța politicii industriale în Uniunea Europeană. Ați vorbit despre ceea ce era un fel de tabu timp, de, timp îndelungat aici. Industria va trebui să aibă o pondere de 20% în economia noastră. Ați vorbit de asemenea despre Europa socială, despre combaterea dumpingului social, ați vorbit despre niște angajamente clare, ați vorbit despre vizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor pentru a permite existența următorului principiu și anume pentru aceeași muncă în același loc, același salariu. V-ați luat angajamentul de asemenea să combateți dumpingul fiscal, adoptând în Europa o bază comună de impozitare a societăților. Și de asemenea, ați spus că sprijiniți taxa pe tranzacțiile financiare. Dumneavoastră vreți să depășim ceea ce Uh, au făcut uh, troicile în țări precum Grecia, unde au suferit foarte mult din cauza ajustărilor economice. De asemenea, sunteți de acord cu directiva împotriva discriminării, directivă care în momentul de față e practic îngropată. Deci noi Mizăm de asemenea foarte mult pe garanția pentru tineret. Vrem ca această garanție să fie extinsă la cât mai mulți tineri. Domnule Juncker, înainte de negocierile cu noi, aceste puncte nu apăreau în programul dumneavoastră. Acum apar și suntem bucuroși și suntem mândri. Însă ar vrea să vă reamintesc și alte domenii. Am fi vrut mai multe în ceea ce privește flexibilitatea, de exemplu. Ați spus că veți atrage atenția Consiliului în această privință, tot ce ați spus referitor la numirea comisarului pentru economie. E bine să fii un socialist, însă nu e suficient. În ceea ce vește flexibilitatea, vom fi intransigenți. Noi credem că acele țări care fac reforme ambițioase, care investesc în cunoaștere, nu pot să își permită să fie sufocate de niște reguli bugetare uh, care le aparțin unor contabili cu vederi înguste. Uh, nu, nu avem nevoie așa, de așa ceva. Avem nevoie de asemenea de mai mult curaj în ceea ce privește directiva privind concediul de maternitate, deoarece femeile europene trebuie să își poată împăca viața de familie cu cea profesională. De asemenea, ne-ar fi plăcut să vorbiți mai mult despre despre uh, mediul înconjurător, despre modelul nostru de dezvoltare economică care trebuie să fie durabil și să protejeze planeta. Ne-ar fi plăcut să auzim mai multe despre capitalul uman, despre talentul care e adevărata bogăție a Europei. Noi nu vom renunța, domnule Juncker, suntem niște interlocutori uh, reali, exigenți și nu ne putem permite nicio greșeală. Uh, dacă la comisie în următorii ani vom avea aceeași atitudine dominantă conservatoare, vom ajunge și mai săraci, și mai dezbinați. Va fi o, o, vom avea o Europa sortită eșecului. Putem să ne punem la oaltă toate eforturile și forțele și prin munca noastră putem ca Europa să fie din nou purtătoare acelui mesaj de pace și de solidaritate în lume. Aceasta este calea pe care trebuie să o luăm. Cu diversitatea noastră, cu trecuturile noastre diferite, vă întindem o mână, domnule Juncker, și vă rugăm să nu ne trădați această încredere în următorii cinci ani, deoarece vom fi cu ochii pe dumneavoastră. Vă doresc de asemenea uh, mult succes! Da. Mulțumesc, domnule Pitela. În numele ECR are cuvântul domnul Kamal. <clears throat> Mr. Juncker. Domnule Juncker, schimbările nu se produc de la sine, e nevoie de leadership. Un leadership care să privească spre viitor și nu spre trecut, care recunoaște care sunt provocările acestui secol și nu ale secolului trecut. Un leadership care înțelege temerile oamenilor în Europa care doresc o Europa a cooperării și nu a centralizării. Dacă veniți cu o agendă care deschide piețele și spulberă obstacolele și descentralizează puterile, atunci o vom sprijini. Însă, dacă ne, priz, ne prezentați Europa învechită, atunci nu cred că vom putea să facem altceva decât să venim cu alternative constructive. Mulți de dumneavoastră, mulți dintre noi dorim o opoziție, o opoziție bună. Avem, bineînțeles, o serie de dosare legate de Consiliul de maternitate și altele care ne obligă prin pozițiile noastre. Vă rog frumos, domnule Juncker, să ne spuneți care sunt într-adevăr credințele voastre vis-a-vis -vis de aceste dosare. Însă toată lumea știe că de fapt nu asta contează cel mai mult. Înțelegerea a fost încheiată, zarurile au fost aruncate, iar alegerile care trebuiau să pună capăt uh, tuturor uh, înțelegerilor de culise nu au făcut asta. Știm și știți foarte bine că dumneavoastră veți fi ales ca președinte al comisiei viitoare. Mult succes, însă grupul nostru nu va putea să voteze pentru dumneavoastră din două motive. În primul rând, noi nu am subscris procesului care v-a adus aici. Nu am crezut că există acest mandat cuprinzător UE din partea tuturor statelor membre. Iar membrii grupului meu nu sunt convinși că dumneavoastră sunteți persoana potrivită pentru a ține frâiele Europei. Eu sper că în următorii ani ne veți dezminți, însă vreau să vă pun o întrebare. Doriți ca această comisie să fie ultima din vechiul regim sau prima dintr-un nou început? Iată, la ce trebuie să ne gândim? Avem nevoie de leadership pentru un nou buget, pentru o nouă eră. Nu înseamnă un buget mai mare, un buget mai bun. Haideți să avem un buget mai bun, pur și simplu, care să faciliteze investițiile în infrastructuri, tehnologie și cercetare copiii noștri să fie moșenitorii unei economii dinamice, uh, orientată spre viitor și nu împovărată de datorii și de trecut. În loc să ne gândim cum să strângem bani din resursele proprii, haideți să vedem și să discutăm cum să folosim mai chipzuit banii contribuabilor și de aceea grupul nostru dorește un comisar special dedicat controlului bugetar. Avem nevoie de leadership pentru o piață unică, pentru o nouă epocă. Însă, Directiva privind serviciile nu prezintă această perspectivă. Discutăm cu antreprenorii privitor la obstacolele cu care se confruntă. Ei își doresc ca acestea să dispară și să avem într-adevăr o piață unică pentru toți. Piața energiei, să identificăm împreună blocajele care persistă, să stimulăm consumatorii pentru mai bună eficiență energetică, investind în, în securitatea energetică, noi surse de energie și mai multă interconectare pentru a reduce dependența noastră față de Orientul Mijlociu și față de Rusia. Avem nevoie de leadership și pentru investiții internaționale și pentru un comerț internațional modern. Într-adevăr, acorduri de uh, comerț mai transparente cu economiile emergente, dinamice dar și, energii, dar și programe pentru drepturile de proprietate intelectuală, pentru alte lucruri, pentru a sprijini antreprenorii din alte țări ca ei însăși să aducă prosperitatea în țările lor. Avem nevoie de leadership pentru o mai bună reglementare modernă. Trebuie să ne gândim la ce ne împiedică să creăm mai multe locuri de muncă astăzi și să avem mai multă creștere. Avem nevoie de leadership care să ne ajute să vedem care sunt slăbiciunile zonei euro, pro probleme de diferențe de productivitate care afectează locurile de muncă și competitivitatea Europei în multe state membre, statele membre deci și-au pierdut controlul asupra uh, ratei de schimb și avem probleme legate de cheltuirea proastă a banilor publici și în general de un intervenționism al statului. Avem nevoie de leadership în ce privește imigrația pentru a aduce speranța oamenilor atât în ce privește libertatea de circulație, cât și pentru cei acei lucrători care chiar doresc să contribuie la bunăstarea țării lor sau țării de primire, dar care și controlează această imigrație. E vorba, deci, și de țări care își pierd uh, cele mai bune și tinere talente plecând spre alte țări. Aș da câteva exemple, tot așa, despre ce înseamnă acest leadership pentru o nouă Europa, într-o nouă eră, pentru o Europa viitorului a acestui secol și nu a acelui trecut. Uh, un leadership care spulbere suspiciunile cetățenilor în ce privește această Europa care le aduce din nou zâmbetul, speranța și aspirațiile pentru viitor. Îmi pare rău, domnule Juncker, nu vă vom putea vota astăzi, însă dacă vă veți uh, uh angaja pentru Europa, pentru viitor, atunci probabil că veți putea conta și pe sprijinul nostru în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kamal. Acum pentru grupul ALDE are cuvântul domnul deputat Verhofstadt. Mulțumesc mult, domnule președinte. Cred că putem spune că astăzi trăim un moment istoric, nu datorită retoricii pe care o auzim astăzi aici, ci pentru că suntem aici pentru a alege președintele comisiei, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum când pur și simplu noi tădeam aviz pozitiv uh, alegerii făcute de către Consiliu. Nu. E diferit de data asta cu Jean-Claude Juncker. Alegătorii au ultimul cuvânt de spus și cred că prin votul pe care îl dăm astăzi uh, domnului Juncker, știu că le e greu celor aflați uh, într-o anumită parte a Parlamentului, știu că le e greu să accepte asta, însă făcând acest lucru stabilim într-adevăr o democrație reală europeană în care alegătorii hotărăsc ceea ce se întâmplă. Și, dragi colegi, nu e întâmplător că asta se întâmplă acum. E rezultatul Convenției din 2001, a unor uh, tentative îndelungate, e rezultatul perseverenței uh, multor parlamentari, multor europeni convinși, pe care vreau să-i menționez, Andrew Duff și Elmar Brock. Andrew Duff nu mai e aici printre noi, Elmar Brock va fi întotdeauna aici în Parlamentul European, după părerea mea, Însă trebuie să... A, ah, uite că astăzi nu e aici. De obicei tot timpul la locul lui, 262 cred. Însă încă se mai uh, ceartă între ei cine a venit cu această propunere în convenție pentru ca um, președintele Comisiei Europene să fie ales de Parlamentul European. Primul meu mesaj de astăzi, Jean-Claude, trebuie să spun, nu ți se adresează neapărat ție. Primul meu mesaj este pentru acei membri din grupurile mari care intenționează să voteze împotriva ta, Jean-Claude Juncker. Și vreau să le spun acestor oameni din marile grupuri politice, poate că sunt și din alte grupuri, vreau să le spun că făcând ceea ce fac, vor fi de partea anti-europenilor. Își vor vinde votul, pur și simplu deoarece alegătorii vor ca opțiunea lor să fie respectată, iar opțiunea lor a fost să fie ales domnul Juncker. Ironia sorții astăzi e că antieuropenii sau cei care uh, au spus ca domnul Canal că se opun jocurilor de culise, ei bine, adevăr, ironia sorții e că ei preferă astfel de jocuri de culise. Noi, astăzi, vă votăm pe dumneavoastră, vă dăm undă verde și pentru faptul că ați preluat multe din propunerile noastre. În primul rând, principala propunere a fost că nu mai trebuie să avem um, această opoziție între austeritate și creștere. E clar că după 5 ani avem nevoie de amândouă și sper că timp de 5 ani veți conduce o comisie care în într-adevăr să impună disciplină bugetară, să pe de altă parte să avem și niște măsuri care pentru creștere. Știm că fără disciplină bugetară, fără astfel de măsuri nu putem funcționa, trebuie să acceptăm asta. Pe de altă parte, știm că dacă vrem creștere, trebuie să mergem dincolo de disciplina bugetară și să avem un pachet de creștere așa cum ați propus dumneavoastră astăzi în programul uh, dumneavoastră. Cel al doilea motiv pentru care vă vom vota și pentru care suntem mulțumiți de programul dumneavoastră e că ați spus câteva lucruri importante. Imigrație. În sfârșit ați vorbit despre imigrația legată, parcă, legală, parcă era ceva interzis, ceva tabu. De asemenea, ați vorbit despre valori. De aceea ați spus că veți numi un comisar care să se ocupe de statul de drept. Însă totuși vreau să vă contrazic într-o anumită privință. Indiferent de cât de diverse sunt uh, Constituțiile noastre și tradițiile noastre, drepturile fundamentale sunt aceleași, nu pot fi puse în discuție dacă sunt drepturi fundamentale, nimeni nu le poate pune sub semnul întrebării, toți trebuie să le respecte indiferent de tradițiile lor constituționale sau juridice. Și în al treilea comentariu pe care l-ați făcut, un lucru important pentru noi, și anume că veți uh, avea o com- vă doriți o comisie echilibrată cu o paritate între bărbați și femei și sper să îndepliniți și această promisiune. Domnule Juncker, aș vrea totuși să vă cer câteva lucruri. Trei lucruri, mai exact. În primul rând, ați spus că trebuie să ne întoarcem la metoda comunitară, deoarece toate aranjamentele interguvernamentale din ultimii cinci ani nu au fost un exemplu de bună cârmuire a Europei. Și al doilea rând, un lucru foarte important, vă rog să nu faceți ca predecesorii dumneavoastră și să vă folosiți dreptul de inițiativă. Nu mai începeți să zburați de la Roma la Paris la Berlin înainte de a veni cu o listă de, de măsuri în fața Parlamentului și Comisiei. Vă rog să vă folosiți de dreptul de inițiativă, să aveți curajul să o faceți și nu doar, să nu veniți cu inițiativa atunci doar când există curaj din partea Consiliului European. De asemenea, trebuie să ascultați și ceea ce spune Parlamentul European, deoarece ca instituții suntem pe picioare de egalitate și, în ultimul rând, ar trebui să creați o viziune pentru Europa. Avem nevoie de asta, simțim asta când vedem cât de multe persoane se simt pierdute, deoarece lipsește această viziune. Și această viziune se poate avea doar printr-o mai mare integrare europeană. Doar așa putem depăși actuala criză, așa cum am făcut și în anii 80. Și dacă veți face asta, vom fi de partea dumneavoastră până la capăt. Noi, cei 68 de liberali din Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Verhofstadt. Pentru Stânga Unită dăm cuvântul doamnei Zimmer. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Juncker. nu-mi place să contrazic, așa e caracterul meu, dar uh, euforia aceasta generalizată, faptul că avem de a face cu o zi istorică, cred că merită puțin uh, atenuată. Pentru că eu nu cred că e așa. Eu cred că a fost un pas, într-adevăr, să spunem că alegerile pentru Parlamentul European trebuie utilizate pentru a se decide cine va conduce pe viitor Comisia Europeană, da, dar uh, nu cred că se poate spune că acesta e o mare victorie a democrației. Acum suntem abia la început și înainte de toate suntem la început tocmai pentru că acest pas mic a uh, făcut mult prea puțin în ultimele săptămâni și luni pentru a duce realmente la conturarea unei uh, adevărate metode democratice aici la instituțiile europene. S-a spus că a fost o victorie și că în același timp uh, Uh, dar în același timp democrația se reduce la um, alocarea posturilor de conducere în instituțiile mari europene. E vorba de marile coaliții și domnia lor. De aceea, din perspectiva mea, cred că acum se neagă democrația. Nu, nu e vorba decât de o fațadă. Dar noi avem nevoie de o democrație uh, reală care să fie la baza tuturor acțiunilor noastre. Și se spune că s-a, uh, s-a respectat rezultatul alegerilor. Dar nu e adevărat. Conservatorii nu au câștigat alegerile. De trei ori mai mulți oameni nu au votat pentru conservatori și vorbesc de cei care nu au mers la vot sau de cei care nu sunt mulțumiți de evoluția Uniunii Europene în ultimii ani și de influența acesteia asupra vieții lor. Aceștia au, nu au votat pentru un viitor al Uniunii Europene, ci au votat pentru revenirea la răspunsurile naționale la întrebări naționale, ceea ce din perspectiva mea este foarte periculos și modifică democrația. Și acesta e adevărul. Noi toți am pierdut aceste alegeri și mai ales cei care cred și care vor ca Uniunea Europeană să fie o Uniune a democrației, a echității sociale, a solidarității, cei care vor ca Uniunea Europeană să fie o putere a păcii, cei care vor ca Uniunea Europeană să joace un alt rol și în politica externă, cei care cred în acest ideal, în această viziune, au uh, avut de pierdut pentru că oamenii nu se identifică cu noi și se îndepărtează și mai mult. Ce s-a întâmplat în 25 mai este exact opusul valorilor acestora și de aceea eu vă spun că nu a fost o victorie, de aceea cred că trebuie ca Uniunea Europeană să uh, formeze o viziune de viitor pentru oameni și pentru toți oamenii. Mesajul uh, din uh, ultimii ani, care a fost transmis și în timpul campaniei electorale a alegătorilor, a fost There is no alternative. Nu există alternativă la politica uh, radicalității pieței, la politica bugetelor publice la perturbarea modelelor sociale și de creștere din Europa, la privatizarea serviciilor publice, la liberalizarea și uh, dereglementarea sistemelor sociale și a standardelor sociale. E vorba de interesele uh, economiei de piață și a piețelor internaționale este mantra uh, cea veche a cunoscutei uh, prim-ministre britanice. There is no alternative. Însă cetățenii au avut de suferit, au fost excluși de la conducere și ne-am îndepărtat tot mai mult de ei. Aceasta este marea provocare pentru noi astăzi și provocarea pentru dumneavoastră, domnule Juncker. Uh, rezultatul de la alegeri ar trebui să fie utilizat la modul cel mai intens. Ar trebui să utilizați aceste întrebări, să vă întrebați pentru ce fel de schimbare în politica Comisiei Europene sunteți. A fost un mesaj care ne-a fost transmis clar la alegeri. Continuarea direcției în care a mers până acum Uniunea Europeană nu este posibilă. Așteptăm de la dumneavoastră răspunsuri clare referitoare la rolul modificat al Comisiei Europene în Troica. Nu suntem mulțumiți de faptul că spuneți că Troica ar trebui să devină un instrument democratic. Ce înseamnă asta? Nu se poate uh, să nu participe Parlamentul, nu se poate ca Troica să-și desfășoare și pe viitor o politică um, în care să uh, gestioneze ea statele cu programe de asistență. Acest lucru nu are nicio legătură cu democrația, nu are nicio legătură cu viețile oamenilor care sunt uh, perturbate de acțiunile Troicăi. Deci vreau să vă întreb ce va veni în locul Troicăi. Nu e suficient să spuneți că femeiul trebuie să iasă din Troica. Uh, mă uit la dumneavoastră și uh, aș vrea să știu și care va fi rolul Comisiei Europene în această problematică a datoriilor. Ce vreți să faceți exact? Cum vreți să procedați? Eu sunt foarte deschisă cu dumneavoastră. Ați vorbit foarte mult despre faptul uh, că accentele sociale trebuie puse pe IMM-uri, pe bunăstare. Da, sigur, dar am auzit-o de multe ori în ultimii ani, am auzit-o și am răs auzit-o. Noi vrem să știm concret ce veți face. Vorbiți de salariu minim în statele membre. Credem că e important, dar e vorba de un salariu minim al sărăciei. Sau e vorba despre standarde sociale care să împiedice sărăcia? Acesta va fi punctul de cotitură și înainte de a încheia Aș mai vrea să mai fac o observație. Ați fost la noi la grup, ne-ați răspuns la întrebări sau nu ne-ați răspuns, dar Întotdeauna a fost subliniat faptul că noi așteptăm de la dumneavoastră ca șef al Comisiei să vă ocupați de problemele mari, concrete din Uniunea Europeană. Și mă gândesc mai ales la situația din Cipru. Când vom începe negocierile cu Turcia? Președintele întrerupe. La fel, așteptăm răspunsuri pentru Ucraina, pentru Rusia. Noi vă vom susține în toate aceste acțiuni. Avem nevoie de o Europa care să unească toate statele. Nu avem nevoie de noi separări. Domnule Juncker, noi ca grup nu vă vom alege, nu veți primi votul nostru astăzi, dar vom evalua zilnic ceea ce veți face dumneavoastră și vom fi atenți dacă ameliorați condițiile de trai ale cetățenilor. Doamna Țimăr, vă rog să încheiați. În numele verzilor are cuvântul domnul Lambert. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Atunci când 27 de milioane de concetățeni, dintre care 6 milioane uh, se găsesc fără loc de muncă și fără perspective în acest sens. Atunci când 25% din europeni, unul din patru, se găsesc sub pragul de sărăcie și prin excludere socială, atunci când 10% dintre noi posedă 60% din bogăția comună europeană, atunci existența societății europene este miza atunci când climatul se dereglează în așa mă măsură încât uh, se vorbește despre o creștere a temperaturilor cu până la 6%, atunci când 30% dintre resursele regenerabile au fost folosite în ultimii 30 de ani, atunci când o treime din specii sunt amenințate cu dispariția până în 2050, atunci însă societatea noastră este pe cale de dispariție. Dragi colegi, atunci când guvernele alese democratic sunt tot timpul puse și șantajate de către piețele financiare și de către instituțiile financiare mult prea mari ca să poată să dea faliment, atunci când ne bazăm prea mult pe neexperți, nealeși, care influențează, chiar conduc și pun în aplicare legile noastre, atunci când Uh, sub, uh, sumăm uh, profitului libertatea noastră, atunci democrația este în pericol. Și timpul ne presează, dragi prieteni. Mă întreb dacă dumneavoastră sunteți omul providențial, Jean-Claude Juncker, omul care va putea într-adevăr să aducă unitatea fiscală. Pentru că nu putem să avem uniune fiscală cu cheltuieli, dar și cu uh, buget necontrolat în fiecare an mii de milioane de euro dispar din sistem din cauza opacității sale, atunci finanțele noastre publice sunt un pericol. Nu putem să avem monedă unică fără solidaritate financiară în aceeași zonă monetară. Mulțumesc. Sunteți oare omul Uniunii Sociale care să înlocuiască dogma concurenței între sistemele noastre de protecție socială, înlocuind-o cu o convergență a acestora, începând cu uh, salarii și venituri medii în Europa. Și, de fapt, o inițiativă pe care mulți o iubesc aici, Refit, și care sub uh, uh, acoperirea simplificării legislative nu duce de, decât la o scădere a standardelor sociale, la o americanizare. Sunteți oare o Europa energetică care să nu fie numai o centrală de uh, tranzacționat gaze, ci care să aibă o adevărată politică energetică, cu energii regenerabile, cu uh, resurse și rețele inteligente să fie într-adevăr o campioană a lumii uh, pentru ecologizare. Să fiți oare dumneavoastră omul unei Europe care în sfârșit vorbește într-un singur glas și care nu este de râsul lumii, mai ales a lui Putin în Ucraina, în condițiile în care avem atâtea de făcut, mai ales la, mă gândesc la conflictul din Orientul Mijlociu și în sfârșit sunteți oare omul unei democratizări reale, nu numai uh, omul uh, unui vis european, ci la Europei ca atare. Despre asta este vorba. Asta întreabă cetățenii noștri astăzi. Trebuie să facem astfel încât Parlamentul nostru, dar și cele naționale, să fie într-adevăr implicate în hotărârile politice. Interlocutorii, partenerii sociali trebuie să fie consultați ori de câte ori este vorba de subiecte care îi vizează și mai înseamnă ca din ce în ce mai mult cetățenii noștri să fie într-adevăr implicați direct prin inițiativa cetățenească, de ce nu? Avem nevoie de o democrație mult mai participativă și trebuie ca, în sfârșit, lobbyurile de orice fel să uh, rămână la uh, interesele lor și nu să scrie legile noastre. Și atunci când vă ascultăm, avem senzația că Parcă ne-ați neauziți și sunt sincer, v-am cunoscut ca la Comisia Economică și am urmărit evoluția dumneavoastră. Avem tendința de a vă crede, de a vă acorda încredere. Însă cine sunt cei care vă susțin astăzi? Principalele trei familii politici care vă susțin astăzi sunt exact aceleași familii politice care astăzi în Europa și în ultimii zeci de ani au dominat politica europeană. Un fel de deja vu. Și nu pot să nu uh, mă gândesc la ce a spus Mario Draghi ieri la Comisia Econ. A vorbit despre reforme structurale, reducerea cheltuielor publice, reducerea taxelor, flexibilitatea pieței muncii. Ei bine, acest domn, foarte clar, nu are niciun fel de interes să audă ce s-a petrecut pe 25 mai. Și în sfârșit, opinia noastră este cât se poate de complexă, pentru că pe de o parte, mecanismul care v-a propulsat aici este un pas, într-adevăr, mic, dar un pas către democratizare. Nu zic eu că este, cum a spus Gianni, o revoluție democratică care a transformat Europa în democrație, însă este un pas în, aceeași, în această direcție, de aceea o parte dintre noi vă vom susține. Pe de altă parte, o altă parte din grupul nostru și nu una mică, nu are încredere, își pune întrebări atunci când vede cine vă susține astăzi și își pune întrebarea dacă veți fi în stare să întruchipați într-adevăr schimbările radicale de care are nevoie Europa. În orice caz, indiferent de ce va spune votul, să știți, domnule Inger, că de câte ori comisia dumneavoastră în această aulă va face propuneri care răspund provocărilor, care doresc o Europa prosperității împărtășite pentru toți, o Europa prosperitate durabilă și democratică, de ori de câte ori să face acest lucru, vă vom sta alături. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lambert. Pentru grupul EFDD are cuvântul domnul Farage. Well, thank you. Good morning. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Dacă asta e democrația europeană în acțiune, eu vă sugerez să ne mai gândim o dată. Ni se spune că în urma alegerilor europene, domnul Juncker aici este candidatul Însă vă pot spune că nimeni în Marea Britanie nu știa că atunci când mergeau la vot pentru alegeri europeane uh, puteau opta pentru următorul candidat la funcția de președinte al Comisiei. Adevărul e că nici alegătorii din țările dumneavoastră nu-și dădeau seama în ce consta această procedură. Numele domnului Juncker nu apărea pe niciun buletin de vot. Și totul a fost practic o farsă. Perdantul, cel care a pierdut domnul Șuț, e consolat și iată că are un al doilea mandat de președinte al Parlamentului European. E totul doar o fățărnicie, ne prefacem că am crescut nivelul de democrație, da, da. Însă, stați o clipă, Parlamentul European, care a fost ales, a avut un cuvânt de spus și uh, a hotărât dacă domnul Juncker urma să devină sau nu președinte. Haideți să ne gândim ce facem aici tuturor ni se cere să votăm, să avem un candidat unic, parcă suntem pe vremea Uniunii Sovietice. Democrația adevărată e să poți alege între mai mulți candidați, nu însă mai rău decât asta. Votul va fi secret. Vă dați seama? Bravo, ce s-a întâmplat, ce le spunem acum alegătorilor? Habar nu vor avea cum votăm noi aici. Domnule Schulz și domnule, ar, vă spun că nici măcar pentru Parlamentul European nu trebuia să avem un vot secret. De ce suntem noi politicieni? Pentru a putea fi trași la răspundere de alegătorii noștri. Deci nu are rost să votăm cu vot secret. E o adevărată uh, jignire față de alegători să votăm secret. Eu mă gândeam că după faptul că după câștigul euroscepticilor, lucrurile se vor schimba la Bruxelles, că totul se va schimba aici. Domnul Cameron a încercat totuși, s-a opus candidaturii dumneavoastră, însă avea mari uh, provocări legate de schimbarea guvernamentală în Marea Britanie. Doamna Merkel ce să facă? Până la urmă a spus da și daul dumneai ei uh, se impune de fiecare dată în Europa modernă. Domnule Juncker, măcar mă bucur că aveți un simț al umorului mult mai dezvoltat decât mulți alți uh, domni pe care îi văd eu aici la Bruxelles. Sunteți și uh, un bun politician. În ultimele săptămâni v-ați dus pe la toate grupurile, ați cam schimbat totuși tonul. Ați spus că nu credeți în Statele Unite, Statele Unite ale Europei. Însă eu nu v-am crezut. Nu am crezut nici măcar un cuvințel din ce ați spus. Și astăzi ați dovedit că totuși sunteți blocat cu ideile de pe vremuri. Ați vorbit despre domnul Delor, pe care îl considerați un erou personal. Vă înțeleg perspectiva, însă ați vorbit și domn, despre domnii Mitterrand și despre domnii, domnul Col ca fiind niște eroi personali un colaboraționist de pe vremea războiului și altul care a răsat Germania cu datorii și care a fost implicat într-un uh, scandal politic cu partidul său în Germania. Nu sunt ei tot mai niște modele de virtute uh, acum în Europa. Ați vorbit de asemenea despre politica comună de securitate, ați vorbit de faptul că avem nevoie de o politică energetică comună. Ce e clar? Veți continua același proces de centralizare a puterilor Ceea ce nu e surprinzător. Timp de 20 de ani ați fost un jucător central în cadrul acestui proces care a dat o palmă uh, democrației, a tratat-o practic de sus. Ce s-a întâmplat, de exemplu, când a avut loc referendumul în Franța privind Constituția? A spus, dacă da, bine, mergem mai departe. Dacă e nu, vom spune, continuăm. Hey, cum putem spune asta și să credem în democrație? Uh, da, spuneți că sunteți foarte implicat în acest proces, e clar. <laughs> atunci când lucrurile uh, devin complicate, trebuie să și mințiți. Se pare că asta faceți. Sunteți un candidat credibil. Pentru mulți din sala asta veți fi numiți, sunt sigur. Uh, Însă suntem rugați aici să votăm pentru cel mai tare insider de la Bruxelles, care tot timpul a tras forile la jocurile de culise la Bruxelles. Însă noi, grupul nostru, vom vota nu, nu vrem ca lucrurile să continue ca întotdeauna, vrem o schimbare reală. Și a spus de asemenea ceva la sfârșitul discursului, că nu e momentul pentru o revoluție. E bine, deja a avut loc o revoluție, a avut loc o lovitură de stat în ceea ce privește democrațiile statelor naționale, fără ca oamenii să-și dea seama. Oamenii nici măcar nu și-au dat seama ce li se întâmpla la aceste alegeri. La aceste alegeri uh, Poate că euroscepticii n-au câștigat majoritatea aici, însă lucrurile nu se opresc aici, deoarece marea majoritate a europenilor nu-și doresc un stat european, nu-și doresc uh, un guvern european, nu-și doresc nici drapelul european și nici imnul european. Da, veți fi ales, însă cu mare plăcere mă voi război cu dumneavoastră în următorii cinci ani. Für die pentru neafiliați are acum cuvântul doamna Le Pen. Vă rog, doamna Le Pen. Are cuvântul acum doamna Le Pen. Vă rog frumos. Se cere cuvântul din sală. Vă rog frumos să vă așezați. Are cuvântul doamna Le Pen. Stimate coleg, eu vă rog să luați loc. Nu v-am dat cuvântul. Vă rog frumos, luați loc, are cuvântul doamna Le Pen, nu dumneavoastră. Vă rog, doamna Le Pen. Le În 25 mai... Po da, vă rog frumos. Dacă veți continua să deranjați, va trebui să vă expulzăm din sală. Herr Kollege, also ich fordere Sie jetzt zum letzten Vă rog frumos, pentru ultima dată. Bitte bringen Sie den Abgeordneten. Vă rog să-l evacuați pe acest deputat din sală. Părăsiți acum sala, vă rog. Stimate deputat, veți părăsi acum sala. Ok. Bitte führen Sie den Abgeordneten aus dem Saal. Vă rog frumos să îl scoateți pe acest coleg din sală. Abgeordneter, verlassen Sie den Saal. Bun, în 25 mai Președintele, un moment, doamnă Le Pen. Domnul deputat Papadakis, domnule deputat, vă rog părăsiți sala. În... Nu puteți să perturbați ordinea aici, la noi în sală. Vă rog să plecați. Puteți să reveniți la vot, dar acum sunteți exclus de la ședință. Ja. Okay, vielen Dank. Vă mulțumesc. Doamnă Le Pen, aveți cuvântul. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, în 25 mai, popoarele europene s-au trezit și au început să-l scoată vechi bătrânul continent din adormire. Mai multe națiuni, mai ales Franța, pe care o reprezint în această adunare parlamentară, au optat pentru a transmite un mesaj foarte clar cu voia dumneavoastră, stimați compatrioți au ales să transmită un mesaj foarte clar. Nu Europei de la Bruxelles, nu confiscării democrației, nu imbecilității politicilor de recesiune, nu declasării, nu imigrației în masă organizată, nu pierderii identităților noastre, da națiunilor. Uniunea Europeană a devenit un proiect nebunesc, un proiect letal, iar popoarele se îndepărtează progresiv de el. Dar de îndată ce s-au închis urnele, reprezentanții unei clase politice din altă epocă, care erau obsedați să-și apere privilegiile și să mențină sistemul care le este propriu, gata la orice compromis, și vă mulțumesc că și astăzi ne-ați dovedit-o, ne-ați dovedit că vreți să apărați interesele dumneavoastră și nu ale popoarelor, au furat rezultatul de la alegeri și au ales să întoarcă spatele acestui mesaj enunțat democratic în această primăvară. Conservatorii și socialiștii, și nu vorbesc de liberali care sunt niște mercenari, încă o dată, după obiceiurile lor vechi și urâte, și-au repartizat urgent posturile spunând nu oricărei dorințe de schimbare și de integritate exprimată la urne. Între PPE și PSE și UMP și PS, ca să vorbesc de partidele franceze, S-a împărțit prăjitura ca de obicei. Tu iei parlamentul, eu iau comisia, eu votez aici pentru tine și dincolo votez tu pentru mine. Nu ne păcăliți că la alegerile europene poporul european ar fi ales mai degrabă pentru Juncker decât pentru Schulz uh, la șefia comisiei. O, cum? Ei sunt iluștri necunoscuți în statele europene, nu reprezintă nimic și nu uh, simbolizează nimic. Domnule Juncker, ați ajuns la șefia unei instituții pe care patrioții din Franța și din multe alte state o consideră ilegitimă. Nu sunteți alesul poporului. Nu ați fost ales în niciun fel de poporul francez și de niciun alt popor de altfel nu vă bazați pe nimic atunci când pretindeți că veți conduce viața concetățenilor noștri. Aveți o putere imensă și ilegitimă, o aveți de la un tratat care a fost impus popoarelor în ciuda unui vot și de asemenea de la instituțiile financiare care corup tot mai mult instituția dumneavoastră. Deci, din acest moment reprezentați arhetipul delictului democratic. Domnule Juncker, îmi amintesc de o declarație a dumneavoastră din decembrie 99 făcută pentru un ziar german celebru. Declarați, deschid ghilimelele, noi luăm deciziile, noi le punem în practică și așteptăm puțin să vedem ce se întâmplă. Dacă nimeni nu urlă și nu se revoltă, majoritatea neînțelegând oricum ce s-a decis, continuăm pas cu pas până când nu ne mai putem întoarce în urmă. Ce cinism! La, îl înlocuiți pe domnul Barroso, Martin, Martin Schulz va fi putut lua locul dumneavoastră, nu contează oricum tot aceleași orientări vor ghida acțiunea mortală a comisiei. Această instituție fără națiune, această utopie federalistă periculoasă va continua să domine destinele popoarelor Europei și mai ales destinul poporului meu, marele popor francez, creând mizerie și uh, în călcând în picioare integritatea noastră națională. Îl înlocuiți pe domnul Barroso spre nenorocirea popoarelor din Europa. Conduceți un paradis fiscal. Iată că acum sunteți gardianul infernului europeist. Felicitări, domnule Juncker, ați promovat frumos dar utopia dumneavoastră federalistă și obsesia dumneavoastră pentru sfârșitul națiunilor va fi combătută de noi, domnule Juncker, aici și în țările noastre și vă vom combate cu atât mai multă energie cu cât în fiecare zi vom vedea cât de mult progresăm, progresăm în țările noastre. În Franța, dar și în alte țări, patrioții sunt tot mai numeroși, sunt încurajați de rezultatul la alegeri, vot după vot și nu mai așteaptă decât un lucru, să poată să ia comisia dumneavoastră și tehnocrația europeană și să o trimită în tainițele istoriei. Până atunci vom vota împotriva dumneavoastră. Să știți că noi, patrioții, vom fi cei mai scrupuloși observatori ai uh, josniciei dumneavoastră. Poporul francez va fi informat cu privire la proiectele nefaste făcute la Bruxelles. Sunteți observat, domnule Juncker, și cei pe care îi reprezentați. Sunteți un sistem în derută, n-ați vrut să acceptați rezultatul de la urne, dar noi vom fi aici alături de toți patrioții din Europa și vă vom aminti rezultatul acela fără pauză. Das Wort hat jetzt... Are acum cuvântul domnul Juncker. Vă rog frumos. Monsieur Président, Mesdames et Messieurs. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor, cu excepția câtorva, care au luat cuvântul în această dezbatere. Am ascultat cu atenție ceea ce s-a spus și am o mare experiență politică de-a lungul vieții mele politice. Știu ce înseamnă un parlament, cunosc Parlamentul European. Am dezbătut aici, am întâlnit multă lume aici de-a lungul anilor, deci mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Am înțeles că dacă aș fi preluat toate punctele din toate platformele politice, uh, atunci uh, mi s-ar fi dat un vot mai substanțial, însă nu aș fi fost credibil și atunci, după ce am analizat ce au spus unii și alții, tot încerc să am o atitudine ecumenică pe cât se poate. Am înțeles că Parlamentul va vota cu buletin de vot secret. Înțeleg asta domnul Faraj nu dorește să se afle că a votat pentru mine când se vor uh, deschide buletinele de vot de la votul secret. votul secret este practic o concesiune față de domnul Faraj Înțeleg asta și mulțumesc doamnelor, pentru că nu votați pentru mine. Nu vreau să fiu în asentimentul celor care resping, care urăsc. Vă mulțumesc, doamnele Le Pen, că nu ați votat pentru mine. Vielen Dank. Jetzt Vă mulțumesc. Iată că am terminat ceva mai repede decât se prevăzuse. Colegii din birouri sunt rugați să vină din nou în sală ca să începem votul. Vom lua o pauză de 10 minute la și 25 voi deschide votul. Vă rog să deschideți ușile să putem uh, vota. Continuăm la 12.25.